Mulțumesc, uh, doamne vicepreședinte a Comisiei, doamne înalt reprezentant. Am primit șase proiecte de rezoluție în încheierea dezbaterii din partea grupurilor politice. Încheiem acum dezbaterea și votul va avea loc astăzi. Am uh, primit din partea PPE-ului o solicitare de numire a lui Pascal A.